articolului 231 aliniatului 4. Este adoptată această rectificare dacă în 24 de ore de la un grup politic sau de la 40 de membri nu mi se cere să supunem la vot acest fapt. Veți găsi, veți găsi textul pe pagina de internet al sesiunii plenare, titlul acestei rectificări. Apoi avem și două declarații scrise semnate de majoritatea membrilor acestui Parlament și anume declarația 7 per 2016 în ceea ce privește îmbunătățirea cooperării de urgență în ceea ce privește regăsirea copilor dispărut și îmbunătățirea mecanismelor de alertă pentru copii dispăruți în statele membre ale Uniunii Europene a domnului Ștecovski și a încă 18 alți membri. Aceasta a semnat 465 de semnături. Și mai avem declarația scrisă a domnului Caputo, 8 per, do, per 2016, în ceea ce privește diabetul și încă alți 26 de membri. Aceasta a adunat 405 semnături. Acestea vor apărea în procesul verbal al ședinței de astăzi și va fi trimisă membrilor care au semnat.